Okay, friends, we'll start the meeting. Eh, Dragi prieteni, începem reuniunea noastră. Alături de noi se află domnul comisar vicepreședinte Iurki Katainen. Domnul Katainen se ocupă de multe chestiuni care sunt de competența acestei comisii. și uh, vom discuta despre pregătirile pentru viitorul program de lucru al Comisiei și mai ales de industria oțelului în Uniunea Europeană. Veți avea mai multe posibilități de a-i pune întrebări în legătură cu multe subiecte diferite și va, domnul comisar va încerca să răspundă la cât mai multe. Domnule Catainen, aveți cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră introductivă. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-a oferit să discut cu dumneavoastră diverse aspecte. Voi spune câteva cuvinte mai întâi despre agenda pentru competențe, apoi despre planul de investiții pentru crearea de locuri de muncă este foarte importantă pentru dumneavoastră, să vorbesc despre industria oțelului și apoi câteva lucruri despre dialogul social și drepturile sociale. Mai întâi, în legătură cu competențele. Modelul pentru care Comisia a dorit să creeze, o agendă a competențelor sau pentru competențe este, a fost să acordăm mai multă importanță acestui aspect considerăm și eu personal consider că competențele sau formarea, educația nu este suficient de importantă în agenda politică um, sau cel puțin nu în toate statele membre. Știm cu toții că trăim o așa numită a patra revoluție industrială care se um, exprimă prin digitalizare uh, și necesită noi competențe. În același timp, mulți dintre cetățenii noștri nu au competențe suficiente nici pentru locurile de muncă actuale. De aceea, dorim să ne concentrăm pe agenda competențelor, chiar dacă Comisia Europeană nu are foarte multe prerogative legate de acest subiect, dar dorim totuși să ne concentrăm pe această prioritate. Competențele sunt foarte diferite între, de la un stat membru la altul. În general, am identificat domenii în care statele membre trebuie să facă schimbări structurale, reforme structurale pentru a uh, ameliora um, competențele, nivelul competențelor. Și, bineînțeles, depinde de statele membre. În unele există loc de manevră pentru a dezvolta sisteme mai bune de ucenicie. Uh, în altele trebuie să facă formare uh, a profesorilor. În unele state membre, să spunem în majoritatea, trebuie să ne concentrăm pe integrarea migranților. Deci, nu trebuie să vă conving eu acum de importanța uh, calificărilor. Știți foarte bine acest lucru, dar pentru a vă da doar câteva cifre îngrijorătoare. În momentul de față, situația este alarmantă, mai ales situația privind că, um, capacitățile de bază ale adulților. Um, milioane de europeni uh, Uh, au competențe scăzute în domeniul scrisului, cititului uh, și socotitului. 25% din adulți nu au terminat școala secundară și mulți ocupă locuri de muncă uh, care nu sunt pe măsura talentelor lor. 60% din noi absolvenți sunt femei, dar ele sunt mai puțin pe piața muncii decât bărbații. Și mulți Uh, angajatorii au dificultăți în a găsi oameni cu competențele potrivite și oamenii nu au suficiente uh, calificări uh, și capacități de antreprenor pentru a crea uh, întreprinderi. De aceea, calificările sunt o prioritate pe agenda politică. Toată lumea trebuie să țină, să minte, să țină cont de aceste cifre pentru a vedea de ce domeniul este prioritar. Acum, în această era um, a transformărilor digitale, um, lipsesc în Europa calificări de nivel înalt. Educația, formarea este încă văzută ca o a doua alegere de mulți uh, piața muncii și sistemele de formare și de educație se confruntă cu provocări și toate statele membre um, au aceleași probleme. Pe 7 iunie s-a lansat noua uh, agendă uh, a calificărilor pentru Europa. Se fac, cer, fac recomandări statelor membre să-și uh, pună în comun resursele pentru a oferi celor mai puțin calificați uh, oportunități um, de um, a de a-și însuși um, calificările necesare pentru a găsi locuri de muncă. În al doilea rând, se dorește revizuirea cadrului european pentru calificări, pentru a se înțelege mai bine și a se compara mai bine calificările și pentru uh, a se permite o mobilitate sporită um, în scopul studiilor și um, pentru ocupare. De asemenea, se dorește stimularea actorilor interesați pentru a identifica nevoile de calificări și soluții practice pentru a răspunde acestora. Pentru a facilita integrarea pe piața muncii, propunem un instrument uh, de a form, pentru a forma profiluri de calificare pentru cetățenii țărilor terțe, pentru a identifica um, calificările și experiența profesională. Filul roșu al agendei noastre este nevoia de a stimula um, formarea unor parteneriate pentru educație între um, mediul de afaceri și um, instituțiile de învățământ uh, cu um, o latură legată de antreprenoriat. De asemenea, vom lansa o coaliție pentru calificările digitale pentru a ne asigura că persoanele de toate nivelurile vor putea fi uh, beneficia de aceste calificări uh, digitale adecvate. Uh, sprijinim statele membre în punerea în acestor propuneri pe perioada 2014 și 2020. Peste 7 miliarde din Fondul Social European sunt disponibile pentru a sprijini calificările. Prosperitatea Europei depinde um, de oameni care sunt bunul nostru cel mai prețios și de aceea trebuie să investim în această uh, activ foarte important. Acum câteva cuvinte despre planul de investiții. Voi începe cu al treilea pilon al acestuia, care este, cred, cel mai important. E vorba de reformele structurale de la nivel național și european. Comisia a analizat situația economică dintr-o perspectivă mai largă, inclusiv o perspectivă socială și din perspectiva calificărilor, și am identificat obstacolele cele mai mari din statele membre care stau în calea investițiilor. Deci, în recomandările specifice pe țară de la anul, vom face mai multe recomandări care se vor concentra pe obstacolele în calea investițiilor. Dorim să, investi, să um, încurajăm statele membre să elimine aceste bariere pentru a ameliora mediul de investiții și pentru a crea astfel mai multe locuri de muncă. Am identificat de asemenea așa numitele obstacole în calea investițiilor care sunt legate strict de Uniunea Europeană. Pentru a vă da câteva exemple. Am început o discuție cu Eurostat pentru a um, încuraja această organizație și ajută statele membre și mai ales investitorii, dacă sunt parteneriate public-privat în statele membre, să înțeleagă ce intră în deficitul public și în datoriile publice și ce nu. Statele membre au nevoie de acest sprijin, cu atât mai mult cu cât modelele de afaceri sunt în schimbare. Multe proiecte de parteneriat public-privat arată astăzi diferit de cum arătau acum 10 ani. Un alt exemplu de obstacole strict legate de Uniunea Europeană ar fi modul în care se poate combina EFSI cu fondurile structurale, de exemplu. Um, am uh, oferit linii directoare statelor membre, ajutăm statele membre să pregătească proiecte pentru uh, a atrage fonduri europene din diverse surse. Și există așa numitele reforme structurale europene pentru a um, concretiza, pentru a uh, finaliza uh, piața internă cu uh, diferitele sale aspecte, piața de capitaluri, uh, uh, economia circulară um, și așa mai departe. Toate acestea sunt proiecte foarte importante pentru piața internă și care pot să creeze creștere economică și locuri de muncă pe viitor. Acum câteva cuvinte în legătură cu EFSI. Fondul de investiții funcționează și merge foarte bine. Câteva cifre. Dacă doriți, le puteți nota, dar oricum puteți găsi toate aceste informații pe internet și dacă cineva nu mă urmărește pe Twitter, uh, vă invit să o faceți pentru că toate aceste cifre se, vă le veți regăsi acolo. Deci, EFSI a sprijinit proiecte de finanțare a IMM-urilor, prin intermediul băncilor, dar și în domeniul uh, investițiilor industriale și de infrastructură. Investiții pe teren în legătură de aproximativ 107 miliarde. Deci, 18 miliarde garanții publice vor atrage în total 107 miliarde în investiții avem 185 acorduri uh, între EFSI și bănci intermediare pentru finanțarea IMM-urilor. Și aceste 185 de acorduri vor oferi finanțare pentru aproximativ 248.000 de IMM-uri europene. Avem trei bănci care au acorduri și Uh, în, cu care avem acorduri în Bulgaria, 28 de bănci în Italia, care vor ajuta 44.000 de mii de IMM-uri din această țară. Deci, uh, aceasta e o investiție reală atunci când ajuți IMM-urile să creeze locuri de muncă. Și avem 78 proiecte de investiții mai mari. Investițiile legate de cercetare și dezvoltare reprezintă cea mai mare parte, 27%. În domeniul energiei avem 35%, nu, IMM-uri 35%, investiții în uh, economia digitală 12%, transportul 6%, investiții sociale 3% din uh, suma totală a investițiilor. Și poate cifra cea mai importantă este că 80% din cele 107 miliarde de volumul de investiții care vor fi atrași din în uh, sectorul 80% uh, din aceste 107 miliarde vin din sectorul privat. Deci sunt bani care în momentul de față sunt în conturi bancare. Și mulți chiar în Parlament au spus că EFSI nu atrage fonduri noi, dar atrage fonduri noi când iei bani de pe piață, bani care astăzi nu uh, sunt folosiți ca investiții în economia reală. Apoi, în legătură cu oțelul, pentru că mi s-a cerut să vorbesc un pic despre situația din, uh, de pe piața oțelului și ce am făcut noi. Comisia a adoptat în martie comunicarea ei pentru uh, păstrarea unor nedurabile în Europa, care se bazeze pe cinci piloni. Adoptarea unor măsuri antidumping, face față uh, supracapacității globale, investirea în inovație, în inova, inovații, um, politicile din domeniul concurenței, energiei, uh, uh, schimbului de cote de emisii și așa mai departe, pentru a sprijini sectorul să depășească problema supracapacităților globale, Comisia a introdus un sistem de supraveghere a pieței um, oțelului. Comisia propune o serie de măsuri de apărare comercială pentru a face față efectelor uh, adverse ale dumpingului în, uh, asupra industriei oțelului din Europa și uh, va, face, va accelera anchetele antidumping. Instrumentele de apărare comercială vor ameliora și eficacitatea și viteza acestora. Dar principalul obiectiv al Comisiei este să caute soluții durabile pe termen lung pentru a depăși problema capacităților în exces, excesului de capacități și uh, să abordeze cauzele problemei alături de partenerii noștri la nivel bilateral și multilateral. La nivel bilateral, Comisia va intensifica reuniunile cu principalii producători de oțel, mai ales cu China. Eu am fost în China chiar din acest motiv, acum o lună, pentru a discuta problema de pe piața hotelului cu viceprim-ministrul uh, țării. Avem discuții și la nivel multilateral, de exemplu la OCDE, pe acest subiect. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, voi încheia spunând câteva cuvinte despre programul de lucru al Comisiei și uh, pilonul european legat de drepturile sociale, um, de, care au fost realizările noastre până acum. Am făcut o recomandare pentru reinserarea șomarilor de lungă durată pe piața muncii și am încheiat rapid negocierile de, pentru crearea unei platforme pentru reformarea rețelei europene în cadrul semestrului european, Comisia a consolidat uh, consultarea partenerilor sociali în mai multe domenii. Ne-am consultat cu partenerii sociali în legătură cu provocările înainte de uh, publicarea uh, analizei, naționale, uh, analizei creșterii pentru 2016 și uh, recomandările specifice. În domeniul ocupării și afacerilor sociale am lansat o prim, consultare a partenerilor sociali eh, pe baza articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, privind consultarea lucrătorilor în legătură cu echilibru dintre viața privată și viața profesională. În anii următori vom continua uh, să privilegiem dialogul social pentru că suntem convinși că un dialog social de succes și orientat spre rezultate poate să consolideze competitivitatea economiei sociale de piață. Încurajăm statele membre să folosească cât mai bine Fondul European de Ajustare la globalitare și Fondul Social European. Ambele instrumente uh, pot să um, ajute la reintegrarea lucrătorilor care își pierd locul de muncă pe uh, piața muncii. Comisia are o consideră că trebuie să avem o um, viziune în legătură cu uh, um, calificările pentru a, a le ameliora la nivel sectorial, de exemplu în sectorul oțelului. În fine, pe 8 martie anul acesta, Comisia a făcut o prezentare privind uh, pilonul european care mm, mm, se concretizează în drepturile sociale. A venit vremea să avem o discuție deschisă dacă modelul social european este încă adaptat noi economii, noi societăți, uh, care se definește prin globalizare, uh, digitalizare și inovații. Trebuie să ne întrebăm dacă politicile noastre sociale sprijină cu adevărat aceste noi realități și permit protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor. Dacă oamenii uh, pot să își atingă potențialul pe piața muncii și dacă pot să participe um, la um, procesele din societate. Vom face această evaluare um, pentru um, a continua uh, să lucrăm în domeniul economiei sociale de piață. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Katainen. Și acum dau cuvântul colegilor pentru a pune întrebări și pentru a face observații. Începem cu coordonatorii prezenți. Domnul Casa, aveți cuvântul dacă aveți întrebări sau observații. Thank you, Mr. Vice President, for being... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru faptul că sunteți uh, alături de noi după masa de prânz pentru această dezbatere interesantă. Am câteva întrebări. Domnule vicepreședinte, nu putem niciodată să subliniem îndeajuns faptul că avem nevoie de investiții sporite pentru a crea mai multe locuri de muncă. Dar cu toții știm că există investiții, dar care nu sunt însoțite de măsuri structurale profunde de modificare și atunci sunt investiții irosite. E nevoie de implementare, e nevoie de pro- programare, de planificare, de punere în aplicare, e nevoie de sprijin pentru proiecte la nivel tehnic, administrativ. Asta e ceva absolut esențial pentru IMM-uri. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Putem accentua aceste, acest sprijin și mă întreb dacă, domnule vicepreședinte, sunteți în măsură să ne prezentați o evaluare după primul an de funcționare al Fondului European pentru Investiții în domeniul digital. Dacă e ceva ce putem face pentru a îmbunătăți uh, situația. Mulțumesc. Domnule Pirinski, dumneavoastră o înlocuiți pe doamna Steinrock, da? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. I was not aware that I was still wearing that hat after the... Mă iertați, uh, doamna președinte. Nu știam că încă mai port pălăria aceasta după ședința coordonatorilor. Bun. Am să încerc atunci să o înlocuiesc pe doamna Steinrück. Domnule vicepreședinte, e clar că subiectul pe care dumneavoastră l-ați subliniat pe scurt uh, reprezintă și punctele, punctul de îngrijorare principal al comisiei noastre, și anume ocuparea. Și ocuparea face parte din uh, miezul discuțiilor la noi în această comisie. Și aș dori să vă adresez câteva întrebări care se referă tocmai la legătura care există între, pe de o parte, promovarea investițiilor și, pe de altă parte, promovarea reformelor. Și, deci, obținerea unui scop și anume locuri de muncă mai numeroase și mai de calitate. Dumneavoastră a spus încă de la bun început cât de importante sunt calificările și ați spus că sunt 70 de milioane de cetățeni europeni cu dificultăți la acest nivel în ceea ce privește calificările de bază. Bun. Aceste cifre, după părerea mea, sunt legate și de faptul că au crescut inegalitățile în Uniunea Europeană. Și asta se referă nu numai la dimensiunea teritorială, Uh, și legătura care există, spre exemplu, între sărăcie și lipsa de calificări, dar are de-a face și cu situații în care nu există suficiente oportunități pentru a, a, a Uh, obține aceste calificări. Există inegalități la nivel economic, la nivel social. Acum, prezentarea dumneavoastră, nu numai cea de astăzi, pare să piardă din vedere noțiunea de coeziune. După părerea mea, e un subiect deosebit de important. Și dacă nu mă cel și domnul Casa a încercat să se refere la acest lucru. Investiția ca tare, evident, e ceva necesar, dar insuficient. Trebuie să existe o noțiune clară pentru a ști dacă aplicația respectivă pentru uh, sprijin financiar va veni la final cu un rezultat concret, dacă va spări coeziunea. Și mai specific aș dori să mă refer la câteva aspecte care, după părerea mea, au fost subliniate în ultimele vreme. Unul se referă la comunicarea Comisiei din decembrie anul trecut pe subiectul contribuției fondurilor structurale și de investiții pentru planul de investiții și pentru strategie și, după cum s-a spus, aceasta este o prioritate a Comisiei. Această comunicare nu cred că îndeplinește cerințele necesare în articolul 60 aliniatul 3, dacă nu mă înșel, care necesită mai degrabă un raport, prevede redactarea unui raport și nu a unei simple comunicări. Apoi negocierile în ceea ce acordurile de parteneriat, felul în care se instaurează programele operative, intenția de a raporta, de a cu cerința specifică de a raporta către statele membre. Deci e nevoie de un raport cu concluzii, cu sugestii, fără a pierde din vedere faptul că dacă au existat întârzieri în felul în care s-a implementat acest regulament și deci trebuie să venim cu o soluție pentru a evita astfel de situații pe viitor. Acum, întrebarea ce se pune este următoare. Are impresia Comisia că și-a făcut munca prin această comunicare sau va veni ulterior cu o analiză aprofundată, cu un adevărat raport? Și din câte știu eu, nu am auzit că ar fi uh, vreo muncă în pregătire în acest sens, o muncă de evaluare sau o muncă de redactare a unui uh, raport. Poate ar fi bine să aprofundăm acest lucru și să angajăm o discuție serioasă. Apoi, nu de mult am avut o prezentare în comisia noastră referitor la noul program, programul de susținere a reformelor structurale, care pare să fie gata de a intra în vigoare. Și a existat o serie întreagă de întrebări. Pentru că, din nou, ne vorbim despre Fondul European de Investiții Strategice și atunci ne întrebăm în ce context Comisia dorește să integreze toate aceste fonduri. Și reprezentantul Comisiei, acum câteva zile, a spus în mod foarte clar în declarația sa că Există fonduri care pot fi utilizate pentru asistență tehnică din fondul de investiții, care pot fi transferate din contextul de coeziune în contextul semestrului european. Acum, sincer, asta poate fi pus în mod foarte clar sub semnul întrebării ca și abordare. Din câte știu eu, avem un raport atât din partea Comitetului Regiunilor, și un raport din partea Comitetului Economic și Social și lui se spune foarte clar, com, uh, comitet, regiunilor se opune unei astfel de transfer uh, din transferarea unor fonduri din politicile de coeziune către semestrul european și alocarea fondurilor este în mod clar definită în tratate. Și atunci întrebarea mea. Și eventual am puteți da un răspuns în scris din partea Comisiei de fapt, am primit un răspuns scris în 19 martie, dacă nu mă știu, deci acum două luni, la întrebarea dacă poate Comisia să explice logica unui astfel de transfer din fondurile structurale înspre noul program, uh, pentru că um, acestea se leagă în mod indirect de implementarea politicilor de coeziune. Deci, vedeți, și noastră există o serie întreagă de întrebări care nu și-au găsit răspuns despre felul în care Comisia va organiza această politică investițională. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră foarte pe scurt în prezentare, din experiență, fondul acesta european de investiții strategice funcționează și ați menționat acele cifre pe care de obicei le tot înaintați, le-ați prezentat și în ședința plenară a Parlamentului și acum, dar astea nu demonstrează, într-adevăr, dacă există o valoare adăugată reală a investițiilor ce sunt astfel realizate în toate aceste 78 de mari proiecte. Aici nici nu vorbesc despre IMM-uri, care sunt cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Dar când vorbim despre aceste 78 mari proiecte, întrebarea este dacă aceste proiecte pot să contribuie la rezolvarea unei provocări și anume coeziunea. Și multă lume e de părere că, de fapt, acestea sporesc în mod indirect inegalitatea la nivel teritorial și înrăutățesc situația. Și o ultimă întrebare pe scurt. ca și o prelungire a lucrurilor pe care le-am menționat deja. Mă întreb dacă eventual Comisia e de părere că, într-adevăr, răspunde la aceste îngrijorări exprimate atât în ședința plenară cât și în Comisia noastră. Pentru că am avea așa impresia, domnule vicepreședinte, că, de fapt, Comisia angajat într-un fel de campanie așa de informare, dar informativă, fără să, cel puțin asta e impresia mea, da impresia că există într-adevăr o, o, o analiză aprofundată a felului în care întreaga politică investițională și se desfășoară într-un context economic. Eu știu foarte bine că Fondul European de Investiții Strategice acum este instaurat, funcționează, dar uh, nu știu dacă dă rezultatele scontate. Și asta nu știu dacă se leagă numai de faptul că acum e după amiază și suntem după masa de prânz, să am impresia că ne-am scăzut așa ambițiile comparativ cu ceea ce prevăzusem inițial. Mulțumesc! One rather short and then... Da, bun, o intervenție mai degrabă scurtă și una foarte, foarte lungă. Bun, să răspundem deja la aceste întrebări și să vedem cine mai dorește să intervină după. Da, mai întâi domnul Caza s-a referit la serviciile acelea de asistență. Acestea sunt foarte importante și le-am prevăzut în planul european de investiții. Am primit deja deși a, început la, a demarat deja la începutul lui septembrie, am primit 160 de astfel de solicitări pe, din partea promotorilor proiectelor și din partea reprezentanților sectorului privat. Deci se pare că funcționează mai bine decât credeam noi inițial, decât la ce ne așteptam. Și ni se cer să prom promovăm anumite servicii uh, către uh, autoritățile publice, dar iată că și sectorul privat solicită uh, aceste, uh, acest sprijin, poate chiar mai mult decât autoritățile publice. Deci un lucru pozitiv, faptul că și sectorul public, uh, sectorul privat consideră aceste servicii într-o manieră pozitivă. Acum, multe dintre aceste solicitări se referă la felul în care putem îmbunătăți calitatea proiectului investițional. Și de asemenea ni se cere și asistență despre felul în care putem utiliza anumite resurse europene din fondurile structurale, spre exemplu pentru IMM-uri, dacă se poate combina uh, o, o finanțare din partea EFSI și uh, fonduri structurale. Acum, ideea este că trebuie să pui în comun mai bine decât ceea ce am făcut până în prezent, munca desfășurată în diferitele direcții generale, ECFIN și celelalte. Și să vedem felul în care putem uh, conjuga eforturile. Avem câteva exemple. Uh, Direcția Generală ECFIN are o prezență sporită și a dus la o sporire a numărului de proiecte, au crescut, a crescut numărul de proiecte, avem patru mari proiecte în plus. Acum, problema principală este că autoritățile, princip- a, a, autoritățile publice nu știu exact despre ce este vorba. Eu am avut ocazia, cabinetul meu, membrii cabinetului meu, am avut ocazia să discutăm cu reprezentanții autorităților și am spus la, în mai multe întâlniri despre cum anume trebuie să funcționăm și acum avem relații mai bune, însă mai important decât atât e faptul că am reușit să transmitem mesajul către destinatari, către uh, uh, cei care doresc să facă investiții și e vorba și de uh, entități private. Deci ne dorim o astfel de platformă de investiții, spre exemplu pentru eficiența energetică sau pentru turism, spre exemplu în Grecia. Uh, asta uh, se va realiza prin conjugarea diferite uh, proiecte de dimensiuni mai mici. Și ideea este că putem optimiza lucrurile dacă punem în comun resursele. În Bulgaria, guvernul a fost foarte, foarte cooperativ, cooperant, pentru că ne-a ajutat să stabilim, să punem pe picioare un serviciu de consiliere la nivel local Uh, care să facă această legătură între autoritățile locale și autoritățile la nivel european. Ideea este să punem la punct un fel de ghid îndrumător de bune practici, care să poată fi preluat peste tot. Primul an de funcționare al EFC. V-am dat deja niște cifre. Dar acum, dacă m-am referit la anumite aspecte la care m-am gândit și ce anume am putea să facem și mai bine pe viitor, serviciile de uh, consiliere și așa mai departe, în mod sincer, vă încurajez ca și deputat să organizați evenimente pe acest subiect în circumscripțiile dumneavoastră electorale. Știu că există câțiva uh, deputați, 10-20, care au organizat ceva în acest sens în circumscripțiile lor electorale și întotdeauna feedback-ul este ceva foarte încurajator în acele țări. Interesul, am constatat, a crescut foarte mult față de EFSI. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să organizeze un astfel de eveniment, puteți obține sprijin din partea uh, Direcției Generale Aferente. Deci ei au o experiență, au făcut deja acest lucru. Și ă, Banca Europeană de Investiții, de asemenea, poate veni cu o contribuție. Deci, în continuare, provocarea cea mai mare pe care o avem în momentul de față este conștientizarea față de investitorii privați, dar și autoritățile publice despre felul în care pot concret să utilizeze FC. Al doilea aspect. Domnul Pirinski a vorbit mult despre provocări, mai ales în țările uh, Europa Centrală și de Est. Autoritățile publice, de fiecare dată când explicăm ce înseamnă EFC, prima lor reacție este Ba, nu mă interesează. Dar asta e un fel de reacție așa uh, instinctivă. Și închid ușa oricărei oportunități atât de repede încât mesajul nici nu mai ajunge la sectorul privat. Poate că nici guvernul meu n-ar fi interesat să utilizeze și se ajunge la concluzia că dacă nici guvernul nu e interesat să utilizeze astfel de, de, de fonduri, atunci de ce ar fi interesat uh, sectorul privat? Acum, noi trebuie să ne învățăm din greșelile trecutului. Am contactat din nou și din nou și din nou autoritățile și am spus, uitați-vă ce se întâmplă în țara învecinată, de ce nu faceți noastră la fel? și încercăm să demonstrăm care sunt exemplele bune care funcționează cu fonduri EFSI și încurajăm guvernele să fie active și încercăm să-i ajutăm uh, în mod serios să vină să găsească proiecte bune și să le înainteze către serviciile noastre, mai ales Direcția Generală Regii. Este cea care vine și cu asistență tehnică pentru a planifica aceste proiecte. Deci e clar că e nevoie de modele demne de urmat, exemple bune. Acum, asta merge numai dacă există voință. Proiectele public-parteneriat privat, uh, parteneriat privat-public există doar dacă există și dorință uh, de a organiza astfel de parteneriate și uh, altfel se pot utiliza fondurile structurale ca și metodă de cofinanțare. După cum spuneam și în partea de introducere, există în Bulgaria trei bănci care au Uh, fost de acord să uh, lucreze pe aceste proiecte. În România nu avem nicio bancă. Și am mers în România, am dat câteva interviuri acolo și am spus că vreau să discut cu bancherii de acolo și să le spun că trebuie să înțelegeți că este pentru este în interesul dumneavoastră dacă vreți să-i serviți pe clienți, să fiți la dispoziția lor, să-i ajutați mai mult decât până în prezent. Acum, pentru a scurta povestea, Trebuie să sporim conștientizarea pe diferite fronturi și să explicăm ce facem și dacă vrem să vedem ce fel de proiecte FC a finanțat până în prezent, totul îl puteți găsi uh, pe site-ul uh, BEI. Acolo sunt proiecte foarte interesante. În mod foarte transparent găsiți informația. E vorba și de platformele acelea care, de fapt, combină mai multe proiecte de dimensiuni mai mici, acolo unde e nevoie de uh, investiții mai mici. Și, domnule Pirinski, Noastră v-ați mai referit și la reformele necesare și la sporirea numărului și locurilor de muncă și a calității acestora, ca să fac o legătură. După cum bine știți, avem o condiționalitate ex ante în uh, fondurile structurale și încurajăm statele membre să facă reformele necesare. Reformele sunt necesare. Când ne uităm la ceea ce trebuie să facem pentru a avea posturi pe termen lung și de bună calitate, e clar că întotdeauna există loc și de mai bine pentru a îmbunătăți calitatea în materie de învățământ, în materie de formare. I was uh, too blue-eyed when I became to this uh, profession because I thought am fost uh, foarte uimit când uh, am aflat uh, aceste lucruri, pentru că am aflat că toți cei care... Eu credeam că toți cei care mm, educă copii au diplomă universitară, deci nu spune că e singura precondiție pentru a avea învățământ de calitate, dar e ceva important, după părerea mea. Și de aceea cred că e foarte bine că și comisia, dar și toată lumea în general, ne concentrăm mai mult pe aceste fonduri care vor îmbunătăți competențele oamenilor, care vor îmbunătăți productivitatea și competitivitatea de jos în sus. Coeziunea, de asemenea, este foarte importantă pentru EFSI și, în general, pentru planul de investiții. Am încercat deja să vă explic un pic care sunt provocările, dar uh, esențial e că nu ne putem da bătuți, trebuie să continuăm să ne ocupăm de aceste chestiuni. Foarte adesea se pune o întrebare legată de felul în care sunt alese proiectele. Știți că nu Comisia aprobă proiectele. Avem impresia că în majoritatea cazurilor E vorba de proiecte care nu ar fi fost finanțate sau care n-ar fi apucat să vadă lumina zilei la dimensiunile și cu viteza uh, pe care le-au permis uh, FC. Aceasta este valoarea de bază a FC. Că vine cu ceva în plus. Și ați mai avut uh, câteva întrebări pe care, la care, din păcate, nu pot să vă răspund dar o să rog uh, pe comisarii de resort să transmită informațiile pe care vi le voi transmite și eu. Mulțumesc, mai avem șase întrebări și apoi urmează sesiunea de vot care începe cam în 25 de minute, deci sper că veți fi succinți. Domnul Martin? Doamna Gera? Nu visto Doamnă președinte, am vorbit fiecare între 10 minute și un sfert de oră, așa că vă rog lăsați și ceilalți coordonatori să aibă timpul necesar pentru a-și pune întrebările. Domnule comisar Katainen, ați, v-ați împărțit intervenția în patru capitole principale, așa că uh, eu voi face observații și întrebări în legătură cu acesta. În legătură cu agenda, calif agenda calificărilor sau competențelor profesionale, vorbiți despre lipsa calificărilor și de um, nevoia de um, modificări structurale pentru a rezolva problema calificărilor. Dar uh, ce facem uh, cu abuzul uh, um, folosirii uh, unor uh, metode sau practici de unele state prin care tinerii sunt exploatați ca mână de lucru cu costuri scăzute și nu ca instrument um, um, care oferă calificări și um, astfel să fie acompaniați la, pentru calificarea locul de muncă. Apoi vorbiți despre formarea formatorilor, ne vorbiți despre reformarea educației în școli, dar în Italia, um, în trecut, formarea era excelentă și recunoscută în toată lumea ca atoare, dar ne-ați cerut să ne adaptăm la alte sisteme de învățământ care ar trebui ele să se adapteze la noi, pentru că modelul e, e, italian de formare, de învățământ era cel mai bun și recunoscut în toată lumea ca atare, dar s-a distrus acest e, sistem care era fundamental nu doar pentru pregătirea viitorilor studenți, dar și pentru a oferi calificările necesare și ca bugete suficiente pentru a plăti uh, profesorii. Ați vorbit despre migranți și despre, um, despre um, modul în care sunt ei uh, uh, implicați și um, în, în piața muncii. Sunteți de acord cu politica Germaniei care oferă 2 euro pe oră migranților? Aceasta înseamnă exploatare, nu rezolvă problema șomajilor, șomajului, mă scuzați. Spuneți că comunicați deseori pe Twitter. Pe Twitter. Uh, eu vă spun că vă voi transmite prin Twitter um, pentru a vă vorbi despre proiectele adoptate pentru Italia din EFSI. Sunt, uh, vă închipuiți uh, câte um, locuri de muncă vor fi create în Italia în urma acestor investiții. Sunt 8 proiecte foarte riscante, nedurabile și majoritatea întreprinderilor implicate sunt clasicile întreprinderi care privilegiază clientelismul. Deci, Cred că ar trebui să se facă o analiză mai, mai exactă a situației. Apoi, ați vorbit despre, uh, despre sectorul oțelului. Eu vin din Umbria. Uh, cunoașteți uh, Hasti Ternities Group, această uh, companie care a avut probleme grave acum câțiva ani? Um, a fost implicată și autoritatea antitrust din Europa, s-a practicat dumpingul social, au apărut probleme în sectorul oțelului um, care arată că lipsesc în Europa politicile industriale durabile, eficace și vizionare. În Italia, pe de o parte, avem, uh, în Italia avem aceste două întreprinderi mari și acum, uh, când oferim uh, statutul de economie de piață Chinei, uh, nu vom face decât să distrugem complet acest sector industrial. Um, în Europa aveam cei mai buni producători, mai ales producătorii italieni de oțel, erau recunoscuți la nivel mondial um, ca fiind foarte buni, dar din păcate, am distrus pur și simplu sectorul. El este insustenabil la nivel de mediu um, și nu este aparat suficient sănătatea lucrătorilor din aceste întreprinderi și nici a cetățenilor în general. Deci, uh, poate ar fi bine să învățăm din greșelile noastre, din greșelile pe care le facem constant atunci când nu există o viziune uh, a politicilor industriale cu adevărat eficace. Um, Ați vorbit uh, despre EFSI în statele membre. V-aș invita să veniți în circumscripția mea. Atunci când vorbim despre proiecte mari de infrastructură într-o țară ca a mea, care este una dintre cele mai frumoase țări din lume și promovăm cele mai bune infrastructure, destrugând țara în același timp și destrugând peisajul, poate ar trebui să uh, vă însoțească cineva, pentru că apoi noi trebuie să explicăm oamenii cum distrugem peisajele cu aceste proiecte de infrastructură care uh, nu creează multe locuri de muncă, pentru că proiectele mari de infrastructură nu creează ocupare, creează ocupare pe moment, după ce se termină proiectul, uh, nu mai e nevoie de aceste locuri de muncă. Și deci, cred că ar trebui să fim mai vizionari. Lipsește Europei o viziune globală a ceea ce e necesar, a ceea ce dorim să devenim Um, ceea ce am făcut după al doilea război mondial, uh, când ne-am reformat uh, uh, industriile majore. Nu am făcut-o, am creat monștri, monștri industriali, care până astăzi distrug oamenii. Aceasta e realitatea și, pe de altă parte, nu creează locuri de muncă. Mulțumesc! Eduard Martin. Eduard Martin, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit aici să ne prezentați prioritățile dumneavoastră. Și tocmai în legătură cu acestea o să vorbesc de siderurgie. Ați menționat și dumneavoastră acest sector care e strategic pentru Europa. Nu doar pentru că avem nevoie de oțel, ci și pentru că reprezintă ne-liniștile noastre colective, nivelul de calificări, de ocuparea forței de muncă, mai mult de 300 de, mii de locuri de muncă directe și indirecte, investiții și cercetare. Deci, ce vreau să spun? S-a pus uh, la punct un sistem de supraveghere a importurilor de oțel, mai ales din China, și nu știu ce supraveghează, pentru că nu se supraveghează bine, pentru că 2 milioane de tone de Uh, oțel intră pe piața europeană. S-au bătut toate recordurile, de exemplu, de curând, 37 de milioane de tone de oțel din China au intrat în Europa. Pentru prima oară, insist, pentru prima oară am avut deficit uh, datorată acestor importuri mari și trebuie să vorbim și de prețuri, pentru că nu avem o problemă de cerere, ci de prețuri. Uh, și nu există o sing- un singur producător la nivel mondial, nici măcar chinezii, care să câștige din producția de oțel. Deci, chinezii pierd 55 uh, de dolari pe tona de oțel produs și ajung să ne vând aici la prețuri aproape de prețul materiei prime. Și uh, poate că ar trebui să vedem unde e problema, să o identificăm corect. Uh, și uh, întâlnirea de care vorbeați, am fost acolo și uh, trebuie spus, chinezii nu vor să ne uh, să discute cu noi, ci să ne intimideze, să ne spună ce avem de făcut și în același moment, pentru că ați fost la începutul anului în China, a fost și doamna Merkel acum 10 zile ca să vorbească tocmai despre supracapacitatea de producție uh, din China. Deci, în momentul în care se ajunge în China, mai multe Uh, în care domnia sa a ajuns în China, mai multe uh, oțelării s-au redeschis. Deci, uh, ce spuneați nu e deloc corect. Cum vreți să avem și nivel de calificare bun și o adevărată formare profesională, pentru că multe țări europene care au oțelării au și centre de ucenicie. Există o mie de feluri de oțel pe piața mondială. 50% dintre ele nu existau acum 10 ani, ceea ce arată pur și simplu nivelul de inovare în acest domeniu. Însă, în acest ritm, în câteva luni, din păcate, s-ar putea să dispărem de pe această piață pentru că nu facem față concurenței chineze. Deci trebuie să accelerăm uh, nu doar să supraveghem importurile din China, ci e urgent și să luăm măsuri antidumping, cum fac americanii, care au pus uh, taxe vamale de 300% pentru că erau amenințați. Și mă alătur colegei, trebuie să ținem seama și de respectarea mediului, reforma sistemului de comercializare de emisii trebuie avut în vedere, trebuie într-adevăr să protejăm mediul, sănătatea publică și pe cea a muncitorilor, dar dacă acest sistem de schimb de drepturi de emisii nu face decât să impună taxe europenilor uh, pentru a-i defavoriza pe o piață mondială, nu facem decât să subminăm uh, siderurgia europeană. Mulțumesc! Yeah, I, I try to be a bit shorter than... Voi încerca să fiu puțin mai mai subțin decât puțin mai devreme. Ați vorbit de uh, stagiile nejustificate, de faptul că tinerii sunt uh, folosiți incorrect ca forță de muncă ce înlocuiește alți angajați. Evident, e o problemă unde, pentru care Uniunea nu dispune de legislație și nici de competențe, pentru că e ceva ce ține de legislația muncii națională. Guvernele sunt cele care stabilesc ce e acceptabil sau nu ca stagiu și unde e limita între stagiu și un raport normal de muncă, un contract de muncă în toată puterea cuvântului. Deci, e foarte greu să intrăm în aceste politici privind ocuparea forței de muncă. Dar, mai în general, nu e foarte greu până la urmă să stabilești o limită între ucenicie sau stagiu și muncă în sensul tradițional și încurajez statele membre să folosească ucenicile, mai ales acolo unde șomajul în rândul tinerilor e foarte mare. Stagiile, uceniciile sunt foarte bune pentru a învăța la locul de muncă și oricum întotdeauna e mai bine să faci ceva decât să nu faci absolut nimic multă vreme. De aceea ele pot fi folosite mai mult decât în prezent, dar sunt de acord. Stagiile nu pot fi folosite pentru a denatura pe termen lung piața muncii. Există bune practici. Și dacă o țară consideră că are probleme, poate să se uite în jur la ceilalți care au experiențe mai bune. Apoi, în legătură cu siderurgia, doamna Agea și domnul Marta Amândoi v-ați referi la, referit la siderurgie. China are o capacitate de producție de oțel mai mare decât producția europeană, decât deci capacitatea lor de producție e mai mare decât a noastră. Nu toată producția aceasta înseamnă dumping întotdeauna, dar e clar că dacă ai supracapacitate trebuie să vinzi undeva și dacă nu poți să vinzi, umbli la preț și riscul de dumping crește în mod semnificativ. N-am o cifră exactă acum, dar am auzit două versiuni diferite pentru cota oțelului chinez care face obiectul unor măsuri antidumping sau antisubvenții. O cifră mai mică era 17% din oțelul chinez, care ar fi obiectul unor măsuri împotriva subvențiilor, și cifra mai mare era 44%. Deci, n-am acum un răspuns precis, dar dacă spuneți că e moment dreptul să folosim instrumente de apărare comercială? Ei bine, Comisia le folosește ori de câte ori o companie europeană semnalează problema și analizăm cazurile și apoi punem acea companie străină uh, sub incidența instrumentelor de apărare comercială sau nu, în funcție de rezultatul analizei v-ați referit la Statele Unite. Acestea pot să acționeze mai rapid decât noi, dar urmează să ne modificăm și noi uh, instrumentele de politică comercială dacă o vor permite statele membre. Pentru că există o dispută uh, Uh, destul de aprinse între statele membre pe această temă. S-au făcut progrese, dar nu uh, în legătură cu toate măsurile. De exemplu, regula taxei celei mai mici. Sunt state care se opun la folosirea acestei um, reguli care ar fi foarte eficace, dar Consiliul trebuie să hotărască care e diferența între americani și europeni în ceea ce privește măsurile antidumping și antisubvenții. Ei bine, americanii sunt dați în judecată uh, mai des și pierd mai des decât europenii. Asta e o diferență. Dar, cum vă spuneam, ne îmbunătățim și noi sistemul și trebuie să fim uh, gata să apărăm comerțul echitabil. Comisia are valori Uh, pe care vrea să le apere în ceea ce privește comerțul. Vrem comerț mai liber și mai echitabil. Dacă vrei să fii liberal, trebuie să fii totuși dispus să protejezi uh, caracterul echitabil. Nu orice e permis, mai ales dacă aceste capacități dăunează foarte tare pieței. Trebuie atunci să-ți aperi interesele. Mulțumesc! You, are give a Mulțumesc, dau cuvântul domnului Dominic Marta. Îmi cer scuze că v-am pronunțat numele greșit. Mulțumesc. După intervenția colegului, colegei Agea, am ezitat să mai intervin. După ce a intervenit și Edua Martin, am vrut să amintesc că nu doar pe el chem Martin în forul acesta. Uh, și că dumneavoastră dăduseți cuvântul lui Dominic Marton. Dar, acestea fiind zise, dragă Eduard, am fost foarte încântat să aflu că, în sfârșit, sunteți pentru un fel de protecționism rezonabil. Dar, uh, iată, o faceți numai când vă sunt atinse interesele proprii. Înainte nu erați, dar azi da, uh, siderurgia vă interesează. Păi aproape. Uh, deci, vreți protecționism. Cu atât mai bine. Domnule vicepreședinte, um, nu ați reușit să mă treziți cu ritmul uh, intervenției, dar vreau să spun că sunteți la putere de mai multe decenii. Comisia e la putere de mai multe decenii. Și toate lucrurile de care vă plângeți, strategia pentru competențe, milioane de europeni analfabeți, 25% dintre adulți fără diplome și așa mai departe, sunt cumva răspunderea dumneavoastră. Sper că nu descoperiți acum în 2016 acest lucru, chiar dacă suntem aici într-un dialog structurat legat de programul Comisiei Europene uh, Uh, pentru 2016. Fa- vă faceți că nu vedeți ultimii 30-40 de ani și vorbiți de planul de investiții și spuneți că veți refinanța băncile. Foarte bine, dar nu refinanțați decât băncile. Ceea ce așteaptă întreprinderile mai mari sau mai mici nu e ca băncile să fie refinanțate, ci ei. Ei au proiecte adevărate, pentru că Băncile ce fac? Împrumută bani. Și știți, acest lucru e păcat. Apoi, sid- siderurgia. S-a vorbit, nu se insist prea mult, dar ce facem și cu drepturile sociale, domnule vicepreședinte? Lansarea de concertări e frumoasă, e virtuoasă, dar dacă spuneți că trebuie încurajate statele membre să folosească fondurile sociale, fondul social și fondul de ajustare la globalizare pentru a ajuta lucrătorii, vă spun că pe de o parte faceți totul ca să dispară întreprinderile noastre. Sau nu faceți nimic ca să le împiedicați să dispară și pentru a atenua populismul, trimiteți milioane și milioane întreprinderilor uh, foarte mari. Nu mi se pare foarte corect. Domnul Bernischi a intervenit pe un ton mai dinamic și m-a trezit așa. Dar uh, face parte dintr-un grup uh, parlamentar care dă tonul uh, și în Parlament și în politică de câteva decenii bunii, bune. V-a distrus programul și intervenția și ați răspuns și sunt foarte încântat că ați spus-o, urmăriți în proiectele pe Twitter – domnule vicepreședinte al Comisiei, să vă urmărim activitatea pe Twitter? Acesta e credoul, motoul dumneavoastră? În 21 iunie 2016 e penibil. Argumentul dumneavoastră este urmăriți-mă pe Twitter? Adică, ce, dacă ar auzi cetățenii ce ați spus, urmăriți ce fac pe Twitter, ar fi încântați, s-ar considera salvați dar colegul nostru m-a trezit așa din amorțeală, chiar uh, având acel dinamism care lipsea intervenției noastre. Și în curând mă opresc. Ați vorbit mult de dumping social. Oare e o preocupare? Nu v-am auzit vorbit de TTIP, chiar dacă e în programul dumneavoastră. E un acord de liber schimb rezonabil și echilibrat cu Statele Unite. Continuarea negocierilor cu Statele Unite, așa scrie. Știm deja că dacă se validează acest TTIP, va fi sfârșitul comunității europene. Ați înțeles, cred că sunteți foarte inteligent, pentru că altfel n-ați fi în postul în care sunteți. Și întrebarea mea e simplă. Nu aveți impresia că sunteți la prova Titanicului, domnule vicepreședinte? You have finished. Then I'll give... Ați terminat? Atunci dau cuvântul doamnei Ribeiro. Vă rog. Obrigada, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să fim politicoși cu invitații noștri, domnule președinte. Domnul comisar e aici ca să răspundă la întrebări. Uh, nu cred că putem să ne jignim astfel uh, invitatul. Domnule Cazu, când am uh, insultat eu pe cineva și m-am săturat de lecțiile dumneavoastră de morală, domnule Caza, uh, intervenția mea a fost foarte corectă. Și dacă nimeni nu vrea să asculte aici, nimeni nu e prezent și știm foarte bine de ce. Domnule Caza, vă rog să nu, da, nu dați mie lecții. Are cuvântul doamna Ribeiro, spune doamna președinte. Sunt prea mulți bărbați în sală în momentul de față. Madame Ribeiro has the floor. Are cuvântul doamna Ribeiro. Înțeleg faptul că mm, nu vă, place, mm, nu vă place să mă ascultați, dar am și eu dreptul să-mi exprim punctul de vedere. Domnule vicepreședinte, vă urez bun venit la comisia noastră și permiteți-mi să vă spun că uh, în calitate de profesor, dar și de șefă de sindicat. Prioritățile dumneavoastră, da, am primit foarte bine prioritățile uh, menționate de dumneavoastră, mai ales faptul că calificările uh, sunt undeva sus pe agenda de lucru a Comisiei. Dar permiteți-mi să insist asupra unui lucru important, domnule vicepreședinte, atunci când vorbim despre educație, despre formare. Uh, Nu trebuie să avem o viziune doar pe termen scurt, pentru că obținem efectele doar pe termen mediu și lung. Dacă nu, ne vom confrunta cu fenomenul următor. Vom face doar declarații statistice în legătură cu situația din statele membre. Statele membre vor spune că vor încerca să obțină rezultate mai bune în educație și formare. Domnule vicepreședinte, permiteți-mi să spun că această referire pe care ați făcut-o este foarte importantă. Într-adevăr, trebuie să uh, dăm informață formării formatorilor, profesorilor și nu e suficientă formarea inițială, e nevoie de formare continuă de-a lungul întregii cariere. Deci de-a lungul celor 20, 30 sau 40 de ani de carieră, profesorii trebuie să evolueze, să-și amelioreze cunoștințele științifice și pentru asta e nevoie de fonduri, de investițiile statelor membre în această formare continuă. Deci, trebuie să revenim asupra acestei priorități definite în ultimii ani în legătură cu formarea profesorilor. A doua observație se referă la sprijinul oferit de Comisie statelor membre pentru a beneficia de Fondul European de Investiții Strategice, care este binevenit ca inițiativă. Aș dori să ne spuneți mai multe um, în concret cum se exprimă această asistență oferită de comisie. Știm că în regiunile ultraperiferice accesul la acest fond este mult mai complicat, dar el este esențial pentru a avantaja creșterea în Uniunea Europeană. Eu vin din insulele Azore și în Azore avem dificultăți mari legate de faptul că suntem departe de continent, că sunt insule mici și deci este greu insulele Azore să, să profite de EFSI. Vă rog, domnule comisar, dacă doriți să ne ajutați, vă vom primi cu mare plăcere în Azore pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră pentru um, ca să oferim mai multe informații populației locale IMM-urilor pentru a putea participa la acest program. Apoi, eu sunt raportor pentru semestrul european în comisia noastră și în februarie și în, uh, pentru avizul care va fi prezentat în curând. Și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Dialogul cu partenerii sociali trebuie aprofundat. Aceasta a fost o uh, inițiativă excelentă a, Uniunii, uh, a Comisiei Europene și evident că trebuie să răspundem acestei provocări. Regret faptul că puțin colegi vorbesc despre acesta. E vorba aici de durabilitatea statului social și a modelului social european. să nu uităm uh, provocările demografice cu care ne confruntăm și riscăm să ne regăsim într-o situație fără precedent. 7% din populația mondială uh, deci Europa reprezintă 7% din populația mondială, dar uh, nevoile în prestații sociale cresc. Trebuie să ne apărăm modelul și o putem face doar cu participarea partenerilor sociali, și doresc să vă felicit pentru toate inițiativele dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Doamna Sande, nu. Mai întâi domnul Pavel, mă scuzați. Nu e foarte clară lista. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Intervenția mea va fi foarte scurtă pentru că ați abordat deja câteva lucruri despre care vreau să vă întreb. Dar aș dori să uh, vorbesc, vorbim mai mult despre situația din România. După cum ați spus, nicio bancă din România nu s-a oferit să uh, participe, să sprijine planul de investiții. Ați spus de asemenea că veți mai discuta cu băncile um, pentru a le implica în acest program. Vă recomand să discutați uh, cu bănțile din Austria, Germania sau uh, Franța, unde și-au sediul băncile active în România, pentru că există o singură bancă cu adevărat românească care funcționează în România. Și știu că în februarie v-ați întâlnit cu primul ministru al României, care e fost comisar, deci înțelege importanța programelor Comisiei Europene și poate ați putea, nu neapărat aici, la această reuniune, dar uh, ulterior ne puteți spune poate despre ce ați discutat, care sunt programele și, problemele și de ce România nu participă uh, în mod eficient la acest program și, pe de altă parte, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Trebuie să se organizeze mai multe evenimente în România, mai ales că uh, de curând au, fost, uh, au avut loc alegerile locale și avem, deci, primari noi, uh, consilieri municipali noi și uh, ei își fac planurile acum pentru următorii patru ani. Deci, uh, încurajez orice inițiativă în acest sens. Mulțumesc! Acum ar cuvântul doamna Sander, ultima vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că veniți astăzi să vă întâlniți cu noi și eu cred, uh, spre deosebire de un coleg care nu mai e prezent, eu cred că Comisia Europeană poate schimba lucrurile alături de noi, de Parlament, la nivel european, pentru a uh, meliora situația ocupării din statele membre. Ați uh, evocat diverse aspecte. Eu aș dori să insist asupra competențelor, asupra calificărilor despre care ați vorbit. Și în legătură cu acestea, aș spune că avem, pe de o parte, um, însușirea competențelor și sunt de acord cu uh, uh, pistele evocate de dumneavoastră și anume de faptul că trebuie să se intervină în în educație, în învățământ. Eu aș adăuga faptul că trebuie să sprijinim uh, ucenicia care permite tinerilor uh, să uh, aibă o experiență a vieții profesionale în întreprinderi, rămânând în același timp în sistemul de învățământ. Deci trebuie să sprijinim aceste posibilități și insista și asupra nevoii de a dezvolta spiritul de antreprenoriat în rândul tinerilor, pentru că Astfel se uh, obțin competențe um, care vor ajuta pe tine să-și creeze propria întreprinderile sau nu, dar sunt competențe oricum, după părerea mea, esențiale. Când vorbim despre competențe, dincolo de obținerea lor, se pune și problema recunoașterii competențelor, după părerea mea. Vin dintr-o regiune de frontieră, din Alzacia, uh, Germania e aproape, în ce uh, rata șomajului este ridicată, dar de cealaltă parte a frontierei nu toate locurile de muncă sunt ocupate. Așa că, pe teren, facem multe pentru a crea uh, programe de formare a tinerilor francezi care apoi ar putea lucra în Germania, ocupa locuri vacante din Germania, dar se pune problema recunoașterii competențelor, pentru că șefii de întreprinderi din Germania nu știu neapărat care sunt competențele um, pentru care se obțin anumite diplome. Așa că, domnule comisar, vă întreb ce instrumente și ce mijloace pot fi folosite pentru a ameliora recunoașterea competențelor. Mulțumesc! Yes, Mr. Thank you. Thank you very much. Mr. Mr. Martin. Uh... Mulțumesc. Domnul Martin nu mai e în sală, dar dacă ar fi, i-aș fi spus că Vă rog să precizați că vă vorbiți despre domnul Dominic Martin. Eu nu sunt fratele dânsului. Mulțumesc, domnule comisar. Da, nu mai e în sală. E ușor să critici Uniunea Europeană de la la Z, să spui că a făcut totul greșit, și în Parlament și în uh, guvernele naționale sau în parlamentele naționale și unele critici sunt justificate, dar uneori, chiar dacă sună bine, a, a trebui să fim mai onești față de alegători, să explicăm care sunt, care, ce e de competența Uniunii Europene, ce e de competența Comisiei și ce e de competența autorităților naționale. EFSI nu are obiectivul de a refinanța băncile. EFSI nu poate să facă acest lucru, ar fi ilegal. EFSI are nevoie de bănci pentru a finanța IMM-urile, pentru că BEI nu poate să facă față la sutelor de mii de solicitări din partea IMM-urilor și chiar ar fi foarte rău uh, ehm, ehm, nu ar fi ușor pentru întreprinderi să aibă de-a face direct cu Banca Europeană de Investiții de la Luxemburg. De aceea eu încurajez Așa, pe de altă parte, eu spun uh, că merită să ne urmărim unii pe alții pe Twitter pentru că este o sursă de informații interesantă. Apoi, doamna Ribeiro, într-adevăr, investiția în educație e una pe termen lung. Dacă vorbim despre digitalizare și a patra revoluție industrială, vedem deja care sunt proporțiile acestora. Este clar că sunt provocări pe termen lung, de aceea trebuie să ne pregătim. Nu e prea târziu să începem acum să ameliorăm capacitatea uh, educației. O soluție nu e bună pentru toată lumea, nu pot să copiez bunele practici ca atare, dar putem învăța unii de la alții. Folosirea fondului EFSI în regiunile ultraperiferice. Câteva idei. s-ar putea ține cont de dimensiunile pieței. Finanțarea IMM-urilor uneori e, e dificilă. De aceea, EFSI reprezintă o oportunitate de a ameliora finanțarea IMM-urilor în regiunile ultraperiferice, a fi modalitatea cea mai simplă și, de mai, și de, mai rapidă de a folosi aceste posibilități de finanțare. Cel mai ușor este să se amelioreze conștientizarea acestor posibilități de către băncile din Azore. Să le spuneți, dacă vă interesează să participați la EFSI, puteți să sunați uh, BEI, și, și, și să începe să negociați. N-au nevoie de autoritățile publice uh, pentru a avea această inițiativă. Fără, fără a intra în detalii legătură cu situația economică a insulelor Azore, ideea ar fi să se creeze o platformă de investiții, adică EFSI să uh, contribuie, poate și autoritățile publice să contribuie și astfel s-ar reuni mai multe proiecte de investiții mai mici și investitorii putea fi ajutați să se financeze. Franța folosește acest model pentru proiecte în domeniul eficienței energetice. Și eu um, doresc să încurajez Ciprul să folosească același model în sectorul turismului. Domnule Pavel, da, Voi mai discuta cu uh, sediile băncilor străine uh, prezente în România. Banca Raiffeisen, de exemplu, uh, este una dintre acestea, unul dintre intermediarii cu care am putea lucra. Într-adevăr, am discutat cu primul ministru și cu ministrul finanțelor, care înțeleg logica fondului de investiții. I-am încurajat uh, să participe la un proiect de irigații. Sectorul public uh, finanțează astăzi uh, un uh, proiect de irigații și nu este datoria noastră să promovăm anumite proiecte, dar avem anumite idei în legătură în ca, cu modul în care un proiect, astfel de proiect de irigare poate fi dezvoltat și țara oricum poate să folosească fondurile structurale ca element de cofinanțare și astfel să păstreze granturile pentru alte scopuri dar oricum mă interesează și doresc să vă, să, să vă ajut pe dumneavoastră și țara dumneavoastră. Doamnă Sander, recunoașterea competențelor, a calificărilor este lucru cel mai important dacă dorim să creăm o piață a muncii unică în Uniunea Europeană. Și exemplul dumneavoastră este bun chiar în domeniile în zonele în care oamenii au fost mobili la nivel transfrontalier de ani, de, de sute de ani, dacă nu funcționează recunoașterea calificărilor, lucrurile nu funcționează. De aceea Comisia promovează inițiativa de recunoaștere a calificărilor. Totul depinde, bineînțeles, de modul în care autoritățile naționale pun în practică această inițiativă. Am, uh, s-au dat exemple bune de recunoaștere calificărilor între Finlanda și Suedia autoritățile locale uh, și-au asumat rolul de lider aici, chiar dacă programa este de competența ministerelor naționale. Dar autoritățile locale s-au implicat și au început să compare în ce măsură sunt diferite programele între cele două țări și chiar au invitat antreprenorii să li se arăture să le spună de ce competențe și calificări au nevoie și apoi de cealaltă parte a frontierei sau uh, inclus în programe acele nevoi. Deci se pot face multe și la niveluri uh, uh și la niveluri uh, mai aproape de teren decât nivelul național. Da, și în Alzacea vă confruntați cu uh, obstacole similare cu cele cu care se confruntă și multe alte regiuni. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru, pentru acest dialog și sper să vom, că vom continua cooperarea uh, fructuoasă dintre noi. Vă mulțumim, domnule Catainen. Mulțumesc. Are you ready to vote? Sunteți gata, pregătiți pentru votare? Mr. Martin. Domnul Martin. Pot să spun colegilor Caza, Saunders și Lavrie că la un moment dat am și o voie să mă duc până la wc uh, în ceea ce privește intervenția domnului comisar la final și chiar înainte de voturi. Amen. Monsieur Labello. Oui, Madame la Présidente, Monsieur... Domnul Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnul uh, Martin vrea să facă din mine un complice la problemele sale fiziologice. Eu nu am nicio influență. Poate să facă ce vrea, intră, iasă când vrea el din sală. Ideea e că în momentul în care ești ales și în momentul în care te adresezi unei persoane, să stai până la sfârșit ca să asculți răspunsul. Îmi pare rău că n-am putut uh, să mai aștepte încă vreo câteva minute până când își îndeplinește misiunea aceasta foarte importantă care l-a obligat să iasă din sală. În orice caz, ar fi putut să rămână la finalul dezbaterilor după tradiția republicană. Acum, pe de altă parte, timp de minute în șir ne-a vorbit despre cât de adormit era dânsul. Uh, și am încercat să văd care ar fi uh, cauzele eventuale ale unei astfel de stări de adormire, însă niciodată nu s-a menționat dezbaterea uh, între persoane chiar și cu puncte de vedere divergente. Uh, de multe ori, adormeala asta de după amiază uh, vine de la o masă de prânz poate prea copioasă. În orice caz, n a nimic de a face cu dezbaterele pe care le-am avut noi. Și îmi pare rău că domnul Martan a avut curajul să stea până la capăt să asculte răspunsul comisarului după ce l-a tras de urechi. După intervenția domnului Casa și având în vedere uh, trecutul domnului Lavrio, îmi pare bine că îmi dau și mie lecții. Eu n-am fost niciodată convocat în fața unui judecător. Well, now we are going to și acum o să votăm, spune doamna președinte. Dezbaterea aceasta s-a încheiat. Și acum doamna Giorbalova are o întrebare, dar am înțeles pe un alt subiect. Eu nu vreau să mă refer la chestii fiziologice, nu, nu, nu, dar din punct de vedere al votului. Înainte de vot, aș vrea să mă refer la procedura pe care o avem în ceea ce privește întrebarea aceasta. Grupurile au numit un raportor pentru această garanție pentru tineret și raportorii din umbră, prin mail, au, s-au pus de acord asupra conținutului acestei întrebări și aceasta a fost finalizată și după aceea la, în intern, în grupul nostru, am propus textul colegilor pentru a vedea cum anume vor hotărâ uh, acest vot final și ieri după amiază domnul Handel a schimbat textul întrebării, fără niciun fel de consultare cu raportorii din umbră și acum, la mai puțin de 24 de ore, noi votăm textul întrebării. Acum, nu e o întrebare la care am nevoie de un răspuns și știu că vom susține această întrebare orală, însă mă gândesc la procedură. Poate, eventual, ar trebui să fie o sursă de meditație de seară, înainte de a dormi. Întrebările orale de acum înainte sunt doar redactate de către raportor și nu mai e nevoie deloc de raportor din umbră sau cum vom face pe viitor? Bun, mulțumesc. Am înțeles că au fost niște probleme aici. În orice caz, acum, acum vom vota. Pentru că timpul ne presează și trebuie să ajungem cu textul acesta în plen în luna iulie. Și acum votăm. S-a deschis votul pe întrebarea orală. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri. Yes, but we can't take the vote specially for you. Da, dar nu putem să votăm doar special pentru dumneavoastră, așa separat. Next item. Bun, următorul punct de pe ordinea de zi. Next item is... Uh... E vorba de recomandarea referit, din partea doamnei Iaslovesca referitor la decizia Consiliului referitoare la protocolul dintre Uniunea Europeană și Confederația Helvetică pentru a ține seama de aderarea Republicii uh, Croate la Uniunea Europeană. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Votăm acum proiectul de recomandare, astfel modificat. Cine este pentru? Vot electronic, de fapt. Cine s-a deschis votul? Cineva din partea socialiștilor și democraților. E o persoană în plus. Is it okay? 45 in favor to... S-a închis votul. 45 două, patru de voturi pentru, două împotrivă și vot final, tot electronic. S-a închis votul. Deci 44 de voturi pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Și trecem acum la aplicarea directivei Consiliului referitor la egalitatea de tratament. Vom începe cu amendamentul 56. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1B, libe 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2. Vreți să verificăm? Verificăm aliniatul 1B, libe 4. S-a deschis votul. Cineva din partea PPE în plus la vot. Și acum s-a închis votul. În continuare avem pe cineva în plus din partea PPE. avem pe cineva în plus. Bun, acum e bine. S-a închis votul și se adoptă cu 31 de voturi pentru. Compromisul 10. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Compromise 10. Votăm compromisul 10, spune doamna președinte. Oh, sorry. Sorry. Amen. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Am sărit peste amendamentele 58, 59 și 60. Cine, sunt, cine este pentru aceste amendamente, împotrivă, abțineri, se resping. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Acum, compromisul 10 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. FAM 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. FAM 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. LIBE 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. LIBE 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 79. S-a deschis votul. And uh, uh, the vote is now... Și acum s-a închis votul. În continuare avem pe cineva în plus din partea PPE. Ok. Is it okay? 29 in favor. Se adoptă cu 29 de voturi pentru, 14 abțineri și 6 împotrivă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 93 pentru, amendamentul 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Aliniatul 7A, amendamentul 100, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 103. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru. Acum, amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 105. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 109, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotriva, va trebui să verificăm amendamentul 130. S-a deschis votul. Open. <coughs> And the vote is now closed. Și acum s-a închis votul. Și în continuare avem pe cineva de la PPM+. Plus. Okay. Uh, is carried by one vote. Și se adoptă cu un vot diferență. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci, am votat 132 și a fost adoptat. Bun, acum 133. 3 și 3, 134 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Va trebui să verificăm. Nu sunt foarte sigură. S-a deschis votul și acum s-a închis votul și se respinge cu un vot diferență. Acum 135 pentru, împotrivă, abțineri, Va trebui să verificăm și pe acesta. Verificăm amendamentul 135, s-a deschis votul și acum votul s-a închis și se adoptă. 29 de voturi pentru. Acum, compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 147, 148 și 151 Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 149 acum. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 150 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 153 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 160, 161 împreună pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 163, 164 împreună pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum, amendamentul 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, aș spune eu, dar prefer să verificăm. Amendamentul 178 s-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și acum compromisul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum compromisul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 187 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 188 și acum 190 pentru împotriva abțineri se adoptă. 193 pentru împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru, împotriva, abțineri, se adopta. Amendamentul 198 pentru, împotriva abțineri se adopta, 199 și 200 pentru, împotriva abțineri. Îmi pare rău, dar o să trebuiască să verificăm 199 și 200 împreună. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă cu șapte voturi diferență. Și acum trecem la amendamentul 201 pentru împotriva abțineri se adoptă. FAM 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. FAM 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 202 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 203 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 204 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 205 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E, Compromisul 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 219 împreună cu 220 și 221, 222, 223. Cine este pentru? împotriva Abțineri se respinge. Amendamentul 224. Cine este pentru? Împotrivă? Putem să mai încercăm. Cine este pentru? 224. Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 225. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 226. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 227. Cine este pentru? Nu. A devenit caduc. Libe 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 230 și 231 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 29. Cine este? Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 241, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 243, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Verificăm. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm electronic. 243. Deschidem votul. Acum închidem votul și se adoptă cu două voturi diferență. Amendamentul 244 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 250 și 251 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 252, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 253, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33, verificăm compromisul 32. Puteți vota. Se închide votul. Se adoptă cu 34 de voturi pentru. Compromisul 33, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... Nu. Compromisul 34, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 266. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 267. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 276 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. FAM 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 37, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 279, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 38, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 286. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 287. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 291. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 292. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 294. Amendamentul 294. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 293. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 295. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 296, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Putem să verificăm pentru amendamentul 296. Deschidem votul. Acum se închide votul și este respins cu 31 de voturi. Amendamentul 297 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 298, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, se adoptă, îmi cer scuze. Amendamentul 299, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Electronic 299. Deschidem votul, se închide votul și se respinge cu trei voturi diferență. Amendamentul 301. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 306. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 307 și 308 împreună pentru. Împotrivă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 Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 12 și votul e deschis. Acum se închide se adoptă cu două voturi diferență. Amendamentul 13, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 16, cine este pentru? Împotrivă? Nu am văzut bine, verificăm amendamentul 16. Deschidem votul. Închidem votul. Și s-a respins cu 30 de voturi. Amendamentul 17, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amen... Pentru considerente, amendamentul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Compromisul? Nu. Verificăm amendamentul 22. Votul e deschis. Închidem votul. Un vot prea mult de la PPN. S-a respins cu 30 de voturi împotrivă. Eram la compromisul 2. Compromisul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm electronic pentru amendamentul 40. Se deschide votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? ca să fim siguri, verificăm. Votul e închis. Respins cu un vot mai mult împotrivă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă sau se respinge. FAM E. Verificăm amendamentul 45. Deschidem votul. Am închis votul. Se respinge. La egalitate. FAM E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FAM F. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Fam G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fam H, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fam I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fam A, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fam J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM C pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm pentru FAM C. Deschidem votul. Închidem votul. S-a adoptat cu patru voturi diferență. FAM K nu, mergem direct la amendamentul 47. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și ajungem la votul pentru întregul proiect de raport în formă modificată. Puteți vota. S-a închis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru, unul împotrivă. Felicitări, doamnei raportor, doamna Weber. și rezultatul acestui vot va fi inclus în procesul verbal, ca de obicei. Votăm acum fondul de, eh, proiectul de text pentru fondul de ajustare la globalizare și începem cu compromisul H. Dacă l aveți pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Harkin, astăzi am primit sugestii din partea Comisiei pentru Bugete să adăugăm la compromisuri. Deci s-a adăugat ceva aici și din trei propuneri acceptăm numai una. Deci vă spun care este adăugirea pe care eu nu o voi susține în calitate de raportor. Adăugirea este propune ca, în conformitate cu tradițiile și obiceiurile statelor membre, cererile de finanțare din Fondul de Ajustare la Globalizare să fie depuse de autoritățile care gestionează fondurile structurale în fiecare stat membru, cu condiția ca autoritățile regionale de gestiune să aibă suficiente resurse financiare și umane pentru a garanta acest lucru. Aceasta este adăugirea. Mulțumesc! Votăm. Aceasta e propunerea. Aveți obiecții? Nu sunt obiecții, ceea ce înseamnă că vom vota amendamentul oral al doamnei Harkin. Cine este pentru? Împotrivă? Și va trebui să verificăm, să avem cifrele exacte, deschidem votul. Închidem votul. Respins cu un vot diferență. S-a respins doamna Harkin. Compromisul J pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Compromisul K, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, cred că verificăm electronic. Ca să fim siguri, că nu e nimic în neregulă. Deschidem votul. Partea a doua, amendamentul 46. Închidem votul și se respinge. Amendamentul 47 s-a retras și trecem la compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Com amendamentul 49, nu. Am Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, a devenit caduc. Inta 3 a devenit caduc. Inta 11. Inta 11 la pagina 8. Inta 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul a, mâțe, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63 cu amendament oral. Aveți obiecții? Nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm electronic pentru amendamentul 65. Deschidem votul. Închidem votul și s-a respins cu 9 voturi. Buget 16. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pagina 10, Îmi cer scuze. Compromisul P. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la pagina 10. Compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 79, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm pentru amendamentul 79. Deschidem votul. Și acum se închide votul. Yes, it's rejected. Sorry. Da, se respinge. Compromisul R. cine pentru? cine împotriva? Abțineri se adoptă. Regii 11, pagina 12. cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul T pe pagina 13. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la pagina 14, regii 20. Reggie 20 on page 14. No, it falls. It falls. Mm.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 Uh, compromise V, those in favor, those against, abstentions carried. Compromise W, those in favor, those against. Împotriva abține se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotriva abțineri se respinge. Buget 7, prima parte, Buget 7, prima parte. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia acum. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul X pe pagina 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 116 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doriți să verificăm votul pentru amendamentul 116? S-a deschis votul? S-a închis votul? Se respinge cu 31 de voturi împotrivă. Compromisul AA. Nu. Amendamentul 117. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu văd cum votați. Trebuie să verificăm. Pentru că mulți dintre dumneavoastră nu ați ridicat mâna. S-a închis votul. Mesajul a fost clar. <laughs> dar nu au fost ridicate prea multe mâini. Compromisul AA. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul Compromisul AB pe pagina 19. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 127. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 138 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm votul pentru amendamentul 138. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge cu o diferență de șase voturi. Compromisul AE pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Regii 13, pagina 22, pentru, împotriva abținerii. se respinge. Regii 19, pentru, împotrivă, abținerii. se respinge. Compromisul AF, pentru, împotrivă, abținerii. se adoptă. Compromisul AG, pentru, împotrivă, abținerii. se adoptă. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri. S-ar putea să fie respins, dar verificăm acest vot. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul se respinge cu o diferență de două voturi. Compromisul AH pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cont 12, pagina 25, pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 156 pentru împotrivă, abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm. Să deschizi votul. Să închizi votul. Să respinge. Cu o diferență de 11 voturi. Amendamentul 157 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul AI pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul AJ pentru, împotriva abțineri se adoptă, FAM 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm acest vot pentru FAM 10. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu o diferență de un vot. Compromisul AK pentru împotriva abțineri se adoptă. Dar trebuie totuși să verificăm acest vot. S-a închis votul. Nu se întâmplă nimic? Ba da, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, se adoptă. Compromisul A, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AL pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cont B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. FAM A pentru, împotriva abțineri se adoptă. FAM B pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest vot. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. FAM C pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă ca și primul Verificăm totuși acest vot pentru amendamentul FAM C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. Și acum votăm uh, proiectul de raport astfel modificat, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu 48 de voturi pentru și niciun vot împotrivă. Felicitări doamnei Marian Harkin pentru acest raport și rezultatul votului va fi, ca de obicei, incorporat în raport. Trecem la votul următor. E vorba de directiva privind serviciile poștale. Raportul domnului Bach. Și începem cu compromisul A. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, nu. Compromisul C, mai întâi. Compromisul C, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21, pe pagina următoare, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm acest vot. Pentru amendamentul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul.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 Amendamentul 24 și amendamentul 38 vor fi votate împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, Împotrivă? abțineri. Se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 48 și cu amendament oral din partea grupului S și D, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Ceva nu funcționează? Trebuie să repetăm votul. Repetăm votul pentru amendamentul 48. Și acum s-a închis votul. Și acesta este rezultatul, cel pe care îl vedeți pe ecran. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pentru amendamentul 58 avem o solicitare din partea grupului S și D, sprijinită de domnul Bach, deci de domnul raportor, să votăm doar în parte partea pe care am votăm este ultima parte a amendamentului 58 și sună în felul următor. O consideră că este sarcina angajatorului să nu folosească aplicații uh, de localizare a lucrătorilor. În cazul uh, contractelor temporare, agenția trebuie să pregătească și să formeze lucrătorii și dacă se adoptă, dacă aceste fraze se adoptă, se va, adăug, se va adăuga această parte la sfârșitul compromisului I. Sunteți de acord cu acest vot parțial? Da? Deci înseamnă că votăm. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 61. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Da, 61. Acum s-a închis votul pentru amendamentul 61. Se respinge. Amendamentul 63. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul L pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotriva, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm votul pentru amendamentul 82. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Rezultatul este că este 22 la 22, adică se respinge. Amendamentul 83 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm proiectul de aviz astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Felicitări domnului raportor Bach. Vă mulțumesc! We'll have... Și acum avem noi puncte interesante pe ordinea de zi după voturi. E vorba de summitul social pentru creștere și ocupare. Vă facem o pauză de un minut pentru că cei care nu doresc să-l asculte pe domnul Sogor se poate să părăsească sala. Yeah, super. Sign. Ok, uh, then we start uh, with the... Bun, începem cu acest nou punct de pe ordine de zi. E vorba de summitul social tripartit pentru creștere și ocupare. Dau acum cuvântul domnului Șogor, care se ocupă de acest raport. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. As you know, the tripartite social summit Mulțumesc foarte mult. După cum știți, summitul acesta tripartit pentru creștere și ocupare a fost organizat de în 2013 uh, pentru a formaliza întâlnirile informale dintre comisie, comisie pre, uh, pre grazie Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider, sunt chiar sigură că discuția dintre noi în legătură cu această solicitare din partea Comisiei TRAN ne oferă ocazia să abordăm subiecte importante, cum ar fi calitatea întreprinderilor în cadrul unei viziuni inovante în legătură cu aceste noi modeluri. Noi modele, mă scuzați. Uh, e vorba de calitatea locurilor de muncă în cadrul unei viziuni mai inteligente. Unei viziuni care se adaptează mai bine la cerere. Lucru pe care îl identificăm din ce în ce mai des uh, la solicitarea cetățenilor. Deci, e vorba de întreprinderi, de ocupare, de calitatea ofertei. În cadrul unui sistem care trebuie să se bazeze pe dreptul la un loc de muncă și pe apărarea drepturilor lucrătorilor. În cadrul unei discuții în care trebuie să ne implicăm, cred eu, și trebuie să fim deschiși, să încercăm să găsim soluții, să facem sugestii, având în vedere și dificultățile cu care ne concentrăm, ne confruntăm în fiecare stat membru în acest domeniu. Acest uh, subiect al economiei colaborative este unul foarte interesant. E nevoie de mobilitate, există o cerere de transporturi, există cerere în legătură cu accesibilitatea, care are legătură sau care ne face să abordăm și problema costurilor și în ce măsură reprezintă un instrument de a uh, lupta împotriva sărăciei la nivel de oportunități, nu doar împotriva sărăciei economice. Deci e vorba de oportunități la costuri accesibile în cadrul unei viziuni pe care trebuie să o punem în discuție. Transporturile private sunt sau nu considerate de noi ca serviciu public și în ce măsură putem să garantăm consumatorilor și lucrătorului din sector, ținând cont de procedurile administrative care există, cum ar fi autorizațiile, nu doar pentru transportatori, ci și pentru platformele digitale care permit prestarea acestor servicii. Deci trebuie să vedem dacă aceste servicii, și mă refer mai ales de gestionarea platformelor, la gestionarea platformelor reprezintă un serviciu de intermediere și poate din această cauză nu trebuie să fie uh, percepute impozitele pe acestea. Deci, cum se pot conjuga anumite exigențe și nevoi de transport inovant cu subiectul calității locului de muncă și cu fiscalitatea, cu regulile care trebuie să existe pentru a se evita în multe state membre uh, dumpingul social și în acest domeniu. Cred că este o discuție interesantă care poate va anticipa și alte subiecte în legătură cu care, pe care le vom dezbateri și trebuie să acordăm atenție și acestui sector, pentru că, ca întotdeauna, noi dorim uh, locuri de muncă de calitate alături de calitatea serviciilor, Da, să nu uităm dimensiunea întreprinderilor mici care trebuie protejate și în cadrul concurenței de pe piață. Deci aceste, aceste noi uh, modele de organizare a activității economice sunt interesante și cred că trebuie să ne suscite noi reflexii. Deci mă aștept la sugestii, mă aștept la o discuție um, deschisă, pentru că este un subiect interesant. Mulțumesc! Thank you, Mr. Schulze from EPP. Mulțumesc, domnul Schulze. Mulțumesc, doamna președinte. Colega Gentile uh, trebuie, a meritat să-i mulțumesc. A menționat multe aspecte care sunt prezente și în raport uh, și care trebuie să fie acolo. Economia colaborativă cu aplicarea sa pentru serviciile de taximetrie și alte servicii reprezintă o nouă inovare și oferă multe șanse de creare de locuri de muncă piața taximetriei e foarte reglementată în Uniunea Europeană, nu există suficientă licențe, însă Ehm, licențele sunt vândute la prețuri foarte mari, ceea ce ridică prețurile în general pe piață și de aceea considerăm că această nouă evoluție reprezintă și un prilej de a crea noi locuri de muncă, mai ales pentru cei care au calificări mai reduse, poate chiar și pentru migranți și refugiați. Apoi, în legătură cu uh, această platformă pentru servicii de transport, poate că um, E foarte tentantă această posibilitate de a folosi numai telefonul pentru a, a chema un taxi. Dar uh, există și alte inovații posibile care ar favoriza piața muncii. Uh, eu consider că există multe șanse, dar și uh, riscuri asociate a creării astfel, unor astfel de platforme, mai ales pentru IMM-uri, unde nu există foarte mult personal. Uh, serviciile de transport sunt uh, foarte importante. Uh, majoritatea nu cer foarte multe competențe, de obicei e vorba de un permis de conducere, deci uh, se poate facilita ușor accesul la piața muncii, la un loc de muncă și nu e nevoie de mare lucru în afară de un sistem de navigație prin GPS și un telefon mobil. Poate că Astfel o să reducem șomajul în rândul celor uh, mai puțin calificați și ajutăm și tinerii să aibă acces la anumite activități. Uh, evoluțiile digitale sunt legate și de alte avantaje pentru piața muncii, o flexibilitate mai mare uh, în legătură cu timpul de lucru și uh, o mai bună adaptare la um, necesitățile um, diferite în diferite etape ale vieții. De obicei e vorba de independenți, de mici întreprinderi și de aceea um, această economie colaborativă uh, favorizează întreprinderile și mi se pare că digitalizarea crescând a modelelor uh, de business în, în ceea ce privește transporturile, e o evoluție pozitivă și ar trebui să ne adaptăm fiscalizarea în așa fel încât să creăm un sistem just din punct de vedere social. Tehnicile moderne asigură o mai bună transparență și șanse mai bune pentru uh, lansarea unor întreprinderi, mai mult decât în prezent. Uh, și în legătură cu raportul poate ar fi și două, trei observații critice. Mi se pare la alineatul 4 uh, că se folosește acel termen de locuri de muncă precare. Trebuie să vedem ce înțelege raportoarea prin acest uh, sintagmă. Apoi răspunderea comună pentru um, uh, atribuirea de contracte. Trebuie văzut ce înseamnă acestea. Uh, dar oricum mulțumesc pentru colaborare, anticipat și o să, o să discutăm uh, mie cu plăcere. Îmi va face mare plăcere să colaborez cu raportoarea. Mulțumesc. Eh, gracias, presidenta. Thank you. Uh, mulțumesc, Laura G. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, colegei Gentile pentru această propunere de aviz. Suntem de acord cu multe dintre ideile colegei Elena Gentile. Avem câteva observații în legătură cu faptul că este necesar să subliniem faptul că astăzi progresul tehnologiei și această piață unică digitală nu sunt capabile să ofere valoare adăugată pentru că nu au baze comune și sprijinite de toți care să uh, permită o punere în aplicare fără a duce la diferențe între statele membre. Deci pentru a finaliza piața unică digitală, trebuie să, exist, să plecăm de la elemente comune, sprijinite de toți. Așa cum se întâmplă deseori în uh, progresul tehnologiei și în uh, domeniul digital, Există consecințe negative. Deci, progresul tehnologiei trebuie să fie însoțit uh, de uh, o actualizare a competințelor și mai ales în IMM-uri există o lipsă de aliniere la uh, dezvoltarea tehnologiei. Deci uh, trebuie ca ele să se adapteze la dezvoltarea tehnologiei. Lipsesc competențele, de aceea e nevoie de mai multă formare. Suntem de acord cu colega în legătură cu punctul 4, la care menționează elemente foarte importante în legătură cu lucrătorii precari, lucrătorii autonomi, lucrătorii la negru, dumpingul social, um, condiții care astăzi încetinesc și împiedică dezvoltarea întreprinderilor mici mai ales. Noi uh, recomandăm transparență totală, de exemplu um, în licitații, pentru că de multe ori în momentul în care se atribuie aceste contracte uh, se deschide ușa unor uh, proceduri ilegale, inechitabile deci, uh, contractele sunt atribuite uh, în mod opac. De asemenea, când vorbim despre respectarea programului de lucru, s-ar putea vorbi despre instrumentele eficace necesare pentru a se monitoriza, de exemplu, conformitatea orarelor, uh, perioadelor de um, odihnă uh, cu um, perioadele la, um, la volan. Deci aplicându-se regulile obișnuite din transporturi, dar folosind noile tehnologii care pot să garanteze uh, respectarea acestor reguli. Și să garanteze și concilierea vieții profesionale cu viața privată. Este foarte important uh, să se vorbească despre receptarea legislației privind sănătatea și siguranța lucrătorilor. Comisia Emplă um, se ocupe de aceste subiecte și de aceea trebuie să menționăm și aici că trebuie să se aplice corect toate normele um, de sănătate și siguranță la locul de muncă. Mulțumim uh, colegei pentru acest proiect de raport, care este o bază excelentă pentru viitorul raport. Thank you. Mulțumesc, domnul Marta. Mulțumesc, doamna președinte. Se vorbește aici despre întreprinderi mici și foarte mici de transport. S-a spus, deci, nu vorbim de transport maritim, nici aerian, Cred că vorbim în esență de transport de persoane, taxiuri, de livrări la domiciliu, se mai numește și mesagerie. După ce coletele, pachetele au parcurs mii de kilometri sau cabotaj, um, mici transporturi pe fluvii, conform doamnei raportor. Considerăm că aceste meserii mici erau bune când se lucra foarte mult și acum uh, suferă de pe urma uberizării societății și ajungem la aceeași problemă a lucrătorilor detașați. Concurența neloială se face pentru că acești noi sosiți, bineînțeles, au mult având, vor să lucreze, dar nu sunt supuși la aceleași reguli sociale și fiscale ca cei de dinainte. Și de aceea Mă interesează foarte mult punctele 3, 4 și 5, doamnă Gentile, unde se pare că există o dorință de a pune aceleași reguli fiscale și so- sociale pentru cei care uh, intră în acest domeniu al transporturilor. Și vom colabora cu plăcere cu dumneavoastră, doamnă raportor. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 27 iunie la prânz. Vom discuta pe 31 august și vom vota pe 26 septembrie în Comisia Ocupare Forței de Muncă și pe 11 octombrie uh, se va discuta și în Comisia Transporturi și dau acum cuvântul uh, Loviesca, care cerut să se intervină în legătură cu raportul. Vă rog. Mulțumesc. Voiam să profit de o ocazie ca să semnalez o problemă care nu a fost menționată în prealabil în comisie, dar care va deveni foarte importantă în viitor în Uniunea Europeană și Comisia va trebui să se ocupe de ea. Tot mai adesea, în diferite rapoarte, ne confruntăm cu descrieri ale unor noi forme de ocupare a forței de muncă și comisia aceasta nu discută despre aceste noi forme de ocupare, despre noile uh, deprinderi, noile competențe. Doamna Harkin vorbea despre acest fenomen nou care ar fi uh, la început în copilărie sa, dar uh, lumea digitală evoluează foarte repede și va trebui să ne mișcăm și noi foarte repede. Doamna Ageia vorbea de garantarea, drepturile, garantarea drepturilor lucrătorilor în acest context. Cred că asistăm la uh, evoluții revoluționare și dacă ele se vor produce, trebuie să fim pregătiți și aș invita pe doamna raportor să cheme experți la reuniunile comisiei, experți care să ne spună ce se întâmplă. Marion vorbea despre evoluțiile în domeniul turismului. să discutăm despre viitoarele modele de afaceri, despre viitorul IMM-urilor. Aceste lucruri se vor întâmpla, nu putem să ne uh, afundăm capul în nisip. Trebuie să vedem ce se întâmplă în jurul nostru ca să fim pregătiți. Deci vă rog să invităm experți care să ne spună ce se întâmplă. Mulțumesc pentru intervenție. Cred că ar fi bine să dăm curs invitației dumneavoastră, să discutăm în reuniunea coordonatorilor, să avem un plan de reuniuni uh, la care să invităm pe cei care știu ce se întâmplă sau uh, dețin experiențe practice în materie, pentru că ne confruntăm cu aceste probleme, dar nu chiar atât de tare, cum spuneați, dar o, sigur avem nevoie de informații în plus. Mulțumesc! Cam atât pe acest subiect. Asta înseamnă că putem acum să discutăm ultimul punct de pe ordinea de zi, orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă din statele membre. Aici raportor este doamna Laura Agea, așa că îi dau cuvântul. Si, eh, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fac o prezentare cât mai scurtă. Uh, am primit amendamentele din partea tuturor grupurilor politice și din partea tuturor raportorilor din umbră. Mai întâi eh, aș dori să le mulțumesc pentru că au înțeles direcția din care abordăm elaborarea acestui document. Pregătim în momentul de față amendamente de compromis care să reunească poziții sprijinite de toate grupurile politice. Trebuie să subliniez mai ales faptul că din partea fiecărui raportor din umbră am primit opinii critice în legătură cu obiectivele strategiei UE 2020. Anul trecut am avut o poziție foarte critică, la fel și anul acesta, pentru că obiectivele acestei strategii se îndepărtează din ce în ce mai mult, de aceea e important să repetăm aceste lucruri și trebuie să vorbim de importanța unor politici uh, ocupaționale pentru um, a găsi soluții la șomajul pe termen lung, la șomajul tinerilor. Am apreciat uh, și propunerea de a se crea un fel de fond special pentru a face față problemelor uh, Um, legate de sărăcia copiilor. Aceasta trebuie să fie o, o prioritate pentru că Europa trebuie să protejeze copiii. Am repetat poziția noastră, sprijinită de destul de mulți colegi în legătură cu sistemul de pensii uh, și faptul că trebuie să abordeze în mod diferit, de exemplu, contractele colective și dialogul cu partenerii sociali, care trebuie să fie cât mai larg și cât mai constructiv și mai inclusiv. Unii au depus amendamente care se referă și la articole. Secretariatul ne-a spus că nu putem să depunem amendamente la articole, ci doar la considerente. Vom vedea la reuniunile Uh, raporturilor din umbră. Vom discuta cu juriștii să vedem dacă putem amenda uh, articolele, așa cum au propus socialiștii. Socialiștii au uh, propus să depunem amendamente la partea care rezumă poziția Parlamentului de anul trecut. Nu știu dacă putem să includem aici sau dacă cu acordul tuturor grupurilor politice n-ar fi mai bine uh, Um, să pregătim un uh, singur amendament de compromis pe care să sprijinim cu toții pentru a ajusta oarecum uh, conținutul și pentru a-l uh, propune ca amendament de compromis. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare și la reuniunile raportorului cu raportorul din umbră vom mai discuta și vom lucra împreună la compromisuri. Mulțumesc! Thank you and Madam Mulțumesc, doamna Iașlovieska sunteți raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Sper că vom reuși să lucrăm bine împreună pe acest document. Și numele PPE aș vrea să explic unele dintre amendamentele pe care le-am propus. De exemplu, 13, care invită la mai mare implicare din partea statelor membre și a Comisiei Europene în uh, realizarea obiectivelor din strategia Europa 2020. Amendamentul 20 subliniază importanța uh, luării în seamă a poziției Parlamentului de către Consiliu atunci când redactează orientările pentru ocuparea forței de muncă. Recomandările Parlamentului European pentru aceste orientări privind ocuparea forței de muncă publicate în 2015 nu au fost uh, avute în vedere în mod corespunzător de către Consiliul European și trebuie subliniat acest lucru. În amendamentul 25 se vorbește despre acordul la care s-a ajuns în legătură cu semestrul european, raportul Ribeira. Uh, Comisia pentru ocuparea forței de muncă ar trebui să solicite trei indicatori, uh, rata șomajului, șomajul în rândul tinerilor și șomajul de lungă durată aceștia ar trebui să fie indicatorii care să fie supravegheați, urmăriți. Apoi, la amendamentul 33 se spune statele membre ar trebui să-și concentreze acțiunile prioritare pe crearea de locuri de muncă și pe piețe ale muncii dinamice um, favorabile integrării. Reliefez și amendamentele lui Sven Schulz Șulțe care merită sprijinite. Amendamentele 10, 14, 22, 23, 25, 28 și 31 sunt problematice pentru noi, pentru grupul nostru. Pun sub semnul întrebării valoarea acestor orientări pentru ocuparea forței de muncă, se referă la autoritate și la indicatori sociali în semestrul european, în contextul semestrului european. Aș cere grupului S și D să ne explice uh, intenția amendamentului 39, adică includerea în raport a unui aviz din 2015 al Parlamentului European de câteva pagini și care cerea Consiliului să țină seama de părerea Parlamentului. Nu cred că Parlamentul, uh, că Consiliul sau Comisia vor aprecia o astfel de uh, mișcare. Acest exercițiu de copiere pur și simplu a textului uh, ar da dovada de lipsă de imaginație și de dezbatere în Parlament. Cred că trebuie să arătăm de ce e nevoie pe termen scurt și apoi pe termen mai lung, astfel încât statele membre să facă ceea ce trebuie făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul acum lui Javi Lopez, membrul SND. Muchas gracias, Eh, Madam. Mulțumesc, doamna Harkin. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc eh, doamnei raportor Laurei pentru că a abordat acest subiect. N-am prea multe de spus în plus față de cele deja menționate, cu excepția faptului că unul dintre amendamentele pe care le-am propus în numele grupului se datorează faptului că nu s-a ținut seama de poziția Parlamentului în ceea ce privește orientările pentru ocuparea forței de muncă din 2015 și cred că trebuie să facem o declarație în acest sens. Mulțumesc, Laurei, că a și ținut seama și a făcut acest lucru. Pe de altă parte, Cred că trebuie să discutăm despre amendamentul SND. Conținutul e bun în destul de mare măsură, nimeni nu contestă ce se spune acolo, dar întrebarea e facem și o ordine de priorități. Nu s-a prioritizat suficient, după părerea mea, și cred că deși ne e greu tuturor, că trebuie să fim mai disciplinați. Aceasta e părerea mea personală ar trebui să încercăm să avem un document care să cuprindă acele probleme care ne îngrijorează cel mai tare și poate nici nu, și poate nu cuprinde chiar totul, dar măcar ceea, ce, ceea ce este cel mai important. Avem trei amendamente destul de simple referitoare la faptul că statele membre nu ating obiectivele din strategia pentru 2020 și nu încurajează crearea de locuri de muncă suficient. Ne concentrăm și pe sărăcia în rândul copiilor. Mi se pare o prioritate și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Laura. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Silichiotis. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc Laurei am mai colaborat și în trecut, bineînțeles, și sigur uh, colaborarea noastră va fi foarte bună. Noi nu așteptăm mare lucru din partea comisiei. Ea face ce știe să facă, adică funcționează în acest context de deficit democratic. democratic urmează anumite politici care nu se pot bucura de sprijinul nostru. Ce contează însă e ca noi, Parlamentul, mai ales în această perioadă de criza accentuată în mai multe țări cu rate ale șomajului foarte ridicate, mai ales în rândul tinerilor, să putem face ceva. Amendamentele grupului nostru menționează Uh, drepturi pentru lucrători din ce în ce mai precare, desmembrarea uh, statului social care îi defavorizează pe cei mai vulnerabili și care duce la izolarea anumitor grupuri uh, din populație, adică la o revenire la evul mediu în ceea ce privește raporturile de muncă. În alinatul 2, de exemplu, într-unul din amendamentele noastre, încercăm, de exemplu, să uh, instigăm la intervenția statului pentru a proteja statul social, pe când la alineatele 3 și 4 susținem consolidarea strategiilor pentru ocuparea forței de muncă din statele membre care își cunosc cel mai bine propriile nevoi ar fi greșit să considerăm că putem avea o strategie unică pentru toate statele membre, pentru că există diferențe geografice sau de ierarhizare uh, în cadrul fiecărui stat în, din Europa. Ar trebui deci să ne îndepărtăm de memorandumurile care distrug economiile din țările din sudul Europei și care au dus până la urmă la nerespectarea drepturilor sociale și la, a dreptului la muncă. Anticipăm o bună colaborare cu Laura și cu ceilalți raportori din umbră pentru a ajunge la un rezultat cât mai bun. Mulțumesc, domnule Marta. Aveți cuvântul? Le président. Mulțumesc, doamnă președinte. Liniile directoare pentru ocupare au început în 1998 și suntem surprinși de cât de similare sunt ele de la un an la altul. Obiectivele sunt identice și exprimate la fel. Și aproape 20 de ani mai târziu, Cred că toți raportorii sunt de acord că rezultatele nu sunt uh, evidente. Profit uh, de ocazie pentru a felicita pe doamna Agea pentru încăpățânarea dânsei, pentru modul constant în care semnalează acest lucru și revine asupra lui. Șomajul tinerilor este un exemplu elocvent în acest sens. În 2003 și 2008, obiectivul era găsirea unui loc de muncă sau unui formări între uh, șase, într-o perioadă de șase luni de la sosirea de pe piața muncii. Apoi, uh, în 2012, obiectivul e același. În 2016, șomajul tinerilor în Europa este de aproximativ 20% și ajunge până la 50% din anumite state membre, cum ar fi Grecia și Spania. Deci eficacitatea acestor politici nu e deloc demonstrată. Aproape toți raportorii din umbră au spus că trebuie să se pună sub semnul întrebării bazele politicii europene de ocupare. Una dintre aceste baze, și poate nu suntem de acord între noi, dar una dintre aceste baze este uh, ideea că, crescând oferta de mână de lucru, prin imigrație și liberă circulație, se va reduce șomajul, se va ameliora calitatea locurilor de muncă, dar constatăm că în iunie 2016, pe 21 iunie 2016, se produce exact fenomenul opus. Dar în versiunile din trecut ale linilor directoare pentru ocupare se tot vorbea despre imigrație, se vorbește în continuare. Dezbaterea privind refugiații permit să se dea o tentă umanitară mai acceptabilă acestui fenomen într-o perioadă de șomaj ridicat. Deci s-a schimbat doar exprimarea. Nu mai sunt migranți economici, sunt refugiați politici. Albert Einstein spunea că definiția nebunie este să faci același lucru de mai multe ori, sperând de fiecare dată un rezultat diferit. Trebuie să ne punem întrebări în legătură cu pertinența politicilor europene, în loc să continuăm tot așa. Și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că doresc să rediscute aceste linii directoare pentru a obține rezultate mai bune pe viitor. Thank you. Uh, vote in employment will be the 13 Mulțumesc. Votul în Comisia pentru Ocupare va fi pe 13-14 iulie. Vă mulțumesc pentru participarea la această reuniune lungă și ne vedem oricum înainte de vacanța de vară. Următoarea reuniune va avea loc pe 13 iulie și pe 14 iulie la Bruxelles.